Please. Please. please. Thank you, Mr. President. I have a point of order. Potrivit uh, secțiunii 3 a regulii 11, vreau să precizez că anul trecut uh, conferința președinților l-a numit pe Guy Verhofstadt ca negociator din partea Parlamentului pentru Brexit. Însă domnul Verhofstadt, în plus, are patru locuri de muncă, patru, insist, locuri de muncă externe. Trei dintre ele îi aduc peste 50.000 de euro pe lună și uh, al patrulea job peste 10.000 de euro pe lună. Așa cum știm cu toții, domnul Verhofstadt, sigur, este o persoană uh, cu integritate, un om de onoare. Uh, și probitate. Însă, atunci, cum o persoană cu statura și integritatea domnului Verhofstadt, cu bună conștiință, poate să își îndeplinească toate responsabilitățile la cele patru locuri de muncă externe și, în plus de asta, să fie și negociator al Parlamentului pentru Brexit. V-aș ruga să reconsiderați această decizie. Domnule președinte, după ce s-a întâmplat uh, ieri seara în Parlamentul Britanic cu aprobarea Brexit și, uh, cum se spune, articolul 50 va fi lansat până la sfârșitul lunii, ar trebui să cereți brexiterilor din acest parlament să-și părăsească posturile. Domnule președinte, domnul Farage, care dorește să distrugă Uniunea Europeană, primește 260 de alocații pe an fără să facă niciun fel de muncă în acest Parlament. Dacă și-ar respecta convingerile, atunci ar părăsi acest Parlament, lăsându-i pe cei care vor să facă treabă pentru UE să o facă. Mulțumesc pentru această sugestie. Nu aici se discută Brexitul, vor fi dezbateri lungi și importante pe acest subiect și deci aș propune să trecem totuși la ceea ce e prevăzut azi pe agenda. Onorevole Corazza Bild, prego. Doamna Corazza Bild, vă rog Aș dori să îl invit pe vicepreședintele Timmermans să ne răspundă dacă uh, doamna Biancovska sau vicepreședintele uh, Katainen, uh, care ar fi trebuit să fie prezenți astăzi la revizuirea directivei privind armele de foc, au lipsit intenționat, pentru că, de fapt, trebuia să existe o legislație pentru piața internă. Parlamentul de un an se luptă să uh, demonstreze comisiei să existe reguli minime uh, comune în piața internă. De ce ne îngreunați atât de mult munca? Trebuie să uh, încercăm să convingem pe toată lumea despre ce e vorba în această directivă Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, o tragedie s-a petrecut cu două zile în urmă în Etiopia, cu peste 60 eh, de oameni, majoritatea femei și copii, care și-au eh, pierdut viața eh, într-o regiune în care a existat o alunecare de teren. Și asta s-a întâmplat într-o țară care este beneficiară majoră a fondurilor din Uniunea Europeană. Cred că trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu cetățenii din Etiopa. Trebuie să întrebăm până la urmă de ce există uh, o atât de proastă guvernare în Etiopia încât oamenii își pierd viața uh, și există în același timp un regim dictatorial uh, antidemocratic. I have decided to impose am decis să impun o sancțiune domnului Corvin Miche pentru remarcile On... pentru remarcile pe care le-a făcut despre femei în uh, ședința plenară din 1 martie 2017 în cadrul dezbaterii cu privire la diferențele salariale bazate pe gen, care era prezidată ședința respectivă de către doamna vicepreședinte Evelyn Gebhardt. Consider că aceste remarci sunt o încălcare a principiilor prevăzute în regula 11 din regulamentul nostru de procedură intern. De aceea, în conformitate cu regula 166 din regulamentul de procedură și după ce am luat notă de observațiile scrise pe care le-a înaintat domnul Corvin Miche, am decis să impun următoarele sancțiuni. În primul rând, retragerea accesului sau um, dreptului său la um, alocația sa um, zilnică pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, fără uh, să-i aduc prejudiciul la dreptul de votare în plenară, suspendarea temporară de la participarea în toate activitățile Parlamentului pe perioadă de 10 zile, începând cu ziua de astăzi. Și um, mai mult decât atât, domnul uh, Corvin Miche nu are dreptul să reprezinte Parlamentul în orice delegație interparlamentară, conferință interparlamentară sau orice for interinstituțional pe o perioadă de un an începând cu ziua de astăzi. Decizia a fost uh, notificată către membru, membrul în Parlamentul European respectiv. Iar acum trecem la vot. Passiamo alla votazione della Trecem acum la votul raportului Girling, responsabilitate